La seduta e aperta. Ședința este deschisă. Domnule Ferhofstadt, vă rog. La semaine dernière, Săptămâna trecută am aflat cu tristețe de deces.